Aș dori să fac un anunț oficial. În 16 iulie 2009 am uh, supus atenției Comisiei Jurii o notificare în legătură cu ridicarea imunității parlamentare pentru unul dintre deputații Parlamentului European. În 2010, președintele Comisiei Jurii m-a informat că având în vedere rezoluția Parlamentului European din aprilie 2009 în legătură cu imuni... regulamentul cu privire la ridicarea imunității în uh, Polonia, Comisia uh, Jurii a considerat că acest uh, document nu poate fi primit. Un alt punct de pe